Mes chers collègues, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je vous propose de commencer notre... travaux. Bună ziua, domnilor și domnilor, haideți să ne începem lucrările. Nu am ciocănel ca să aduc liniștea în sală, dar sper că se va întâmpla acest lucru de la sine și că veți face liniște. Dacă aveți discuții de purtat, vă rog să o faceți pe hol. Voilà, marteau. Gata, am făcut rost și de ciocănel și fac acum ordine. Hello. Bien, mes chers collègues. Dragi colegi, avem astăzi o ședință mai puțin practică. Asta în ceea ce privește data acestei reuniuni masă fără o reuniune a doua zi nu este prea practic din punct de vedere al deplasării. Eu încerc să evit astfel de situații, dar din păcate nu pot să o fac tot timpul. Vă propun, deci, să ne grăbim și să acordăm două ore ședinței comisiei propriu-zise, e vorba de lucrările comisiei pentru buget publice cu ușile deschise pentru ca, începând de la ora 17, să avem timp suficient alături de raportorii pentru bugetul pentru 2012, coordonatori și raportorii din umbră care doresc să ni se alăture pentru a pregăti strategia de negociere a procesului de conciliere, proces de conciliere care va avea loc mâine. Vă reamintesc faptul că Mâine are loc prima zi de conciliere și săptămâna viitoare, vineri 18, are loc a doua și ultima zi a procesului de conciliere. Vă rog frumos, faceți liniște. Aveți ordinea de zi în fața ochilor. Dacă nu aveți observații, o considerăm adoptată. Punctul 2 președinte, a, mă scuzați, aprobarea procesului verbal, spre domnul președinte, al reuniunii precedente, dacă nu există observații până la sfârșitul ședinței, se consideră aprobat procesul verbal al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

Euh, un, Rejeté. L'amendement 4 du groupe Amendamentul 4, cine pentru? Bine, verificăm. S-a deschis votul electronic. Îmi pare rău pentru cei care nu au la ei cartela de vot. Votul s-a închis. Votul s-a închis. 15 pentru, 13 potrivă, însă există două, trei cartele care lipsesc? Două lipsesc. Bun, atunci avem 17 pentru și 14 împotrivă. Lipsesc două cartele de vot, da? A, ah, nu, una singură. Mă scuzați, spune președintele. Bine, atunci 16 la 14 câte una de fiecare parte. Bun. Deci amendamentul se adoptă. Amendamentul 5. Raportorul este împotrivă. Raportorul este întotdeauna, raportarea este întotdeauna împotrivă. Cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Mari Mamuț și Gue și domnul Artong. Abțineri? Bun, se respinge. 6 al domnului Artong. Cine pentru? 4. Cine împotrivă? O majoritate așadar se respinge. Numărul 1 al domnului Alvaro și a liberalilor. Cine pentru? Uh, non, ça fait pas assez. Qui contre? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Vot final, raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri? Eh, doamna Bertman, se adoptă. Felicitări! Bun. Am avut trei rapoarte irlandeze de care ne-am ocupat la fel. Mai avem Grecia. Acum, în ceea ce privește Grecia, iată, cunoaștem poziția raportorului. Votăm uh, amendamentele în bloc, nu? nu faceți viața deloc ușoară, dar vă ascult. Amendamentul 2, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri se respinge. 3. Pentru. Votăm electronic. Și se deschide votul. Cred că ne va arăta acest vot că avem aceeași majoritate ca până acum. Se închide votul, a votat toată lumea foarte bine și aș adăugăm un vot pentru și unul împotrivă. Se adoptă amendamentul. 4. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot final. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mulțumesc, domnule raportor. Și acum avem rapoartele privind fondul european de... și am terminat cu rapoartele privind fondul european de ajustare la globalizare. La punctul 18, diverse, avem revizuirea, reexaminarea Uh, dosarului Renault din Franța. Doamna raportor nu este aici și vă propun ca după votul de la bugete care a dus la uh, unele nelămuriri în ceea ce privește respingerea asistenței ajutorului acordat. Am evocat acest subiect în cadrul dialogului tripartit. Consiliul ne-a cerut să ne reevaluăm poziția și Astfel, raportorul nostru a venit cu noi propuneri. Cu acordul tuturor celor care se ocupă de acest dosar, propunerea a fost să fie supus la vot nu acum, ci data viitoare, asta în speranța că vom ajunge la o decizie uh, pentru și în sprijinul acestui ajutor. Ajungem acum la pescuit. Domnul Alfonsi este domnul raportor. Aveți cuvântul? Nu, avem aici un tabel de vot. Înțeleg că avem și un amendament de compromis. Are toată lumea amendamentul de compromis? Domnule raportor, spuneți cum facem. Este valabil pentru tot textul sau înlocuiește doar câteva amendamente? Ce ne propuneți? Da, aici intră tot textul. Este vorba de amendamente care au fost propuse. Un amendament pentru a deplânge situația în care s-a ajuns și anume faptul că Parlamentul este consultat doar a posteriori și în termene foarte lungi, asta în contextul în care acordul de pescuit are o durată de un an și iată din lucrurile sunt răgănate din februarie anul trecut și no, noi votăm acum pe la sfârșit și apoi s-a dorit și integrarea unor observații care au fost făcute de către liberali și de socialiști care se referă la la povara grea financiară a acestui acord de pescuit și la îngrijorarea manifestată foarte clar de comisie în cadrul unui raport privind impactul ecologic al acestui acord de pescuit în apele vizate, care sunt ape internaționale vizate de acordul de pescuit foarte aproape de Europa și, care, și unde pescuitul excesiv se manifestă cel mai mult. Deci iată care sunt problemele aici. Iar în cele din urmă, Iată care este acordul la care am ajuns. Se propune respingerea acestui protocol. Noi am căzut de acord asupra acestui lucru și, refer, și referirea la Sahara Occidentală, asta măsura în care dumneavoastră ați încercat pe bună dreptate uh, să spuneți că AFET are competența de a aduce lămuriri cu privire la uh, miezul acestei chestiuni, dar menținând ideea că trebuie să implicăm Comisia în negocierea acordurilor de pescuit pentru care trebuie să ne asigurăm Uh, că uh, toate populațiile vizate sunt incluse aici, asta în ceea ce privește situația din Sahara Occidentală. Iată deci care este acest compromis, care este spiritul său. Până la urmă este vorba de o respingere și uh, această respingere se bazează pe aceste informații, aceste Eh, informațiile care vi le-am dat. Mulțumesc, domnule raportor, vă mulțumesc pentru activitatea noastră și vă mulțumesc că ați încercat să obțineți un compromis cât mai larg cu putință. Toată lumea a fost informată de acest compromis și îl poate vota. Ne întreb acum pe prietenii noștri din zona Mediteranei. Eh, Haider, ai, veți întrebări și răspunsuri, oare? Uh, da, într-o oarecare măsură aveam unele îndoieli, dat fiind că s-a încercat negocierea acestui compromis care, a, care avea să fie o adăugire la acceptarea sau respingerea protocolului. Dacă suntem de acord cu protocol, atunci trebuie să-l considerăm un compromis și să votăm în conformitate cu um, părerile noastre. Asta în primul rând. În al doilea rând, nu găsim uh, amendamentele nici în documentele noastre, nici pe internet. Am încercat uh, împreună cu secretariatul să găsim uh, aceste amendamente de compromis, dar se pare că nu sunt înregistrate nicăieri. Iar în al treilea rând, dacă compromisul domnului Alfonsi va fi respins, ne puteți explica, vă rog, dacă amendamentele uh, domnului Haglund la VIA și alții sunt amendamente care vor modifica doar o parte a alineatului pe care îl votăm? Sau vor afecta și acceptarea sau neacceptarea acestui compromis. Poate că nu m-am exprimat foarte limpede. Bun. Uh, avem amendament, avem un anumit amendament. Se vorba despre o adăugire a unei teze la acest aliniat. Vreau să mă întreb dacă eu pot să fiu de acord cu această teze și în același timp să spun că mă opun respingerii protocolului, că, nu, că resping protocolul, înțeleg că e complicat ce vă spun eu, dar dacă ați putea să ne lămuriți, v-aș fi foarte recunoscătoare, fiindcă uh, e foarte complicat. Mulțumesc, domnul Hartung are cuvântul mai întâi. Er ik zit met hetzelfde probleem. Ik heb namelijk wel het compromise gelezen, maar niet de amendement. Mulțumesc, domnule președinte. Și am avut aceeași problemă. Am citit amendamentul de compromis, dar nu am văzut care sunt amendamente, amendamentele pe care le concentrează. Mulțumesc, domnul Gariga. Señor presidente, no sería más eh, sencillo. Domnule președinte, poate că ar fi mai simplu să amânăm votul până la următoarea reuniune a comisiei noastre, până când toată lumea va fi văzut amendamentele. Eh, je remercie, Monsieur Haglund. Mulțumesc, domnul Haglund. Bun, da, asta ar însemna că nu vom putea, poate nu vom putea să ne dăm avizul înainte de votul din uh, Comisia de Pescuit. Deci eu aș propune să votăm acum. Dar, pentru a clarifica lucrurile, din ceea ce spune Eider, uh, pare că compromisul este pretext, dar de fapt chestiunea dificilă din punct de vedere politic este dacă propunem respingerea sau dăm, ne dăm avizul pentru acest uh, uh, acord. Și deocamdată nu avem un compromis, așadar am putea să votăm amendamentele inițiale, pentru că compromisul, din punctul meu de vedere, nu, ajuce, nu aduce o valoare adăugată atât de mare, din moment ce nu avem un compromis uh, global pe această chestiune. Bien, alors, pardon, il y a encore de parole. Reimer. Da, îmi scuze, mai dorește să intervină domnul Böge. Mulțumesc. Vreau să vorbesc aici în numele propriu, nu în numele grupului meu politic. Am uh, raportul unei delegații Uh, din Bundestagul german care au făcut o călătorie în Algeria, Maroc și Sahara de Vest. E vorba de 13-17 iunie și de o delegație care se ocupă de drepturile omului. Și se spune că toate chestiunile care au fost uh, uh, cerute de către instituțiile europene nu au fost suficient tratate, nu s-au oferit suficiente răspunsuri din partea autorităților de acolo, deci eu nu pot să nu, nu pot să-mi acord consimțământul pentru acest uh, acord. Da, deci e un fel de explicație de vot asta, în nume personal, din partea lui Reimer. Dragi colegi, Văd că e un pic complicat. Nu toți colegii au reușit să <clears throat> citească amendamentele. Am să încerc să ușurez, să ne ușurăm viața. Există un efort de redactare a unui compromis în ceea ce privește mm, expunerea de motive și uh, justificarea succintă, dar nu există un uh, acord politic privind acceptarea sau respingerea acestui uh, acord de pescuit. Pentru a ușura lucrurile am putea pune la vot separat partea din text uh, uh textul de compromis care se uh, încheie cu uh, respingerea, cu refuzarea aprobării. E vorba de, și am să citesc uh, în uh, limba engleză, e vorba de și restul ar putea să rămână la fel. Raportorul acceptă această soluție care constă în votul separat pe uh, corpul de frază care anunță respingerea. Da, domnule președinte, cred că putem să votăm separat, dar vrem să uh, răspund colegilor, pentru că uh, există un Uh, dezacord în ceea ce privește uh, respingerea sau uh, aprobarea acestui acord. Dacă votăm separat pentru a ne manifesta, eu știu, adeziunea la ideea respingerii acestui protocol, atunci sunt de acord. Bun, deci facem așa, spune domnul președinte. Supun deci la vot textul compromisului fără mențiunea privind respingerea protocolului. Deci fără partea unde se spune se respinge sau se aprobă. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm electronic. Verificăm uh, acum. Uh, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 13 pentru, 18 împotriva. Are cineva nevoie de cartele de vot? nu să erați împotrivă. Deci, iată, deci, compromisul este respins. Acum supun la vot fraza în care se cere respingerea protocolului. Cine este pentru? Deci, pentru respingerea acestui acord. Împotrivă? Abțineri? Deci, majoritatea e pentru respingerea acordului. Domnule raportor, cred că este inutil să mai trecem la amendamente pentru că toată lumea este în pentru respingere. Deci vă propun să informăm Comisia pentru Pescuit că Comisia pentru Buget a dat un aviz negativ. Mulțumesc, e o situație puțin neobișnuită, nu-i așa? O situație deosebită dar îmi cer scuze față de colegii care nu au primit toate documentele necesare. Domnule președinte, nu cred că toată lumea știe ce am votat. Ar fi trebuit să votăm în favoarea acordului, știi, deci împotriva respingerii. Toată lumea știe ce am votat. Rezultatul este că se respinge acordul. Intervenție fără microfon a președintelui. Dar dumneavoastră, spune președintele, ați votat pentru. Nu există nicio ambiguitate în legătură cu votul. Nicio neînțelegere. Am votat pentru respingerea acordului. Bine? Acum, deci... Uh, attendez, chers collègues, le... Ascultați, colegi, <clears throat> dragi colegi, trecem acum mai departe la transferuri. Există mai multe proiecte uh, pe care le va prezenta colega noastră Sidonia. Vă rog frumos, cei care vor să stea de vorbă, să stea de vorbă în largul coastelor Marocului, dacă doresc. Sidonia, te rog. The, the rule in the budgets committee... Regulamentul uh, uh Comisiei pentru Bruget spune că uh, cu cât este mai mică suma, cu atât este mai mare zarva. E vorba de 790 de milioane de euro pe care îi vom aproba acum spre a fi transferați. Avem deci pe masă o serie de transferuri legate de implementarea bugetului pe 2011. Unele dintre ele se referă la sume relativ mici, am să le menționez în caz că unii colegi au întrebări pentru mine sau pentru comisie. Transferul 29 este legat de uh, Fondul uh, European pentru Adaptare la Globalizare. Nu cred că e nevoie de explicații îndelungate pe această temă. Vă rog foarte mult, uh, intervine domnul președinte, liniște, pentru că, revine Sidonia, Uh, aceste lucruri uh, le-am discutat atunci când am uh, dezbătut Fondul European pentru Adaptare la Globalizare. Vă atrag însă atenția asupra transferului 34 care, e vor, care se referă la 700 la 719 milioane 200 de mii de euro Uh, există o serie de linii bugetare care trebuie consolidate. În total, 57 de linii trebuie consolidate și 46 de linii vor fi reduse. Mm, sigur că n-am să intru în detaliile acestor linii bugetare pentru că aveți informațiile, le-ați primit la timp. Aș vrea doar să spun pe scurt Uh, să vorbesc despre uh, titlul 1 plus 164 de milioane, pentru titlul 2 minus 107, titlul 7 plus 20 de milioane, și pentru titlul 4 minus 75 de milioane de euro. De ce e atât de important acest lucru? Pentru că se leagă de ceea ce vom face pentru, pentru 2012 ca să vedem care sunt uh, nevoile pe diverse titluri, mai ales la titlul 1A. Acum aș vrea să ne concentrăm asupra câtorva linii pe care le-am ales pentru că cred că sunt foarte importante. E vorba de consolidarea cu 285 de milioane pentru al șaptelea program cadru, o implementare foarte bună a acestui program, um, o implementare foarte bună pentru programul pentru învățare pe tot parcursul vieții, care ne face fericiți și o nevoie foarte semnificativă pentru programul de competitivitate și inovație, 95 de milioane în plus, pentru instrumentul de vecinătate în 30 de milioane și uh, asta vă arată unde este nevoie de mai mulți bani. Uh, nu am găsit nicio chestiune problematică, cu excepția unei probleme de ordin general care în cazul unor uh, programe apare la uh, creditele de plată. Și asta vom discuta atunci când vom discuta amendarea bugetului pe uh, capitolul 6. Uh, există programe prioritare pentru noi care au nevoie de plăți, precum uh, uh programul cadru, uh, al șaptelea program cadru uh, și titlul 4. Am câteva întrebări pentru comisie, dar am primit clarificările deja. Așa că, în calitate de raportor, eu vă recomand să aprobăm aceste transferuri. Mulțumesc! Um, sigur că pot să continui și cu celelalte transferuri, dar, așa cum vă spuneam, eu sunt pentru aprobarea tuturor transferurilor despre care stăm de vorbă. Vreau doar să atrag atenția colegilor asupra celor pe care le-am menționat. Bun, spune președintele, vă propun, uh, nu, aș cerut cineva, domnul Arton a cerut cuvântul. Duidelijkheid te vragen aan de rapporteur dat voor... Uh... Mulțumesc. Niște clarificări aș dori să cer din partea raportoarei. Era vorba de 36 pentru Maroc ca și transfer, e corect? Am înțeles bine? E logic din moment ce Comisia de Pescuit uh, tocmai uh, a respins acest acord? Da, o să revenim, domnul Agnund. Tot la acest lucru vă referiți? Da, este logic să transferăm banii pentru că am pescuit tot anul acest acord a intrat în vigoare în februarie și am pescuit în continuare din februarie încoace pentru că Comisia nu ne-a cerut consimțământul atunci când a decis continuarea pescuitului. Deci va trebui să plătim Marocului anul acesta, oricum. Și chiar dacă votul, uh, vom face acest lucru chiar dacă votul în plenară va, uh, se va întâmpla undeva în de- decembrie sau ianuarie. Deci fie că ne place sau nu, acest acord a mers mai departe și trebuie plătit. Deci există mai multe cereri de luare a cuvântului la transferul 36. A, haideți să revenim pentru a face lucrurile și mai simple. Vă supun la vot transferul 34 pe care vi l-a prezentat Sitonia pentru că e vorba de uh, sume importante de credite de plăți. Cine este pentru transferul 34? Pentru. Împotrivă. 1, 2. Abțineri? Nimeni? Se adoptă. Vă propun acum să votăm în bloc celelalte transferuri. Cele care se referă la votul pe care tocmai l-am uh, acordat uh, doamnei Matera cu privire la fondul de, adoptare, uh, de adaptare la globalizare. E vorba de construcția 41 pentru Irlanda, 43 și 71 pentru Grecia și Austria. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceste transferuri sunt adoptate. La 36 care corespunde acordului de pescuit cu Marocul. Cei doi raportori doresc să se exprime și să răspundă la observațiile făcute domnul Alfonsi, apoi Sidonia. Domnul Alfonsi. Da, sunt de acord cu ceea ce spunea domnul Aglund. Suntem, evident, uh, Uh, într-o situație de principiu au fost uh, angajate aceste cheltuieli și nu văd uh, cum am putea reveni asupra celor deja întâmplate. Deci aprobăm acest transfer. Domnul Arton și apoi Sidonia. Domnul Arton. Eh, Dacă voorzitter, ik ben het helaas ook niet eens Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt de acord cu domnul Haglund. Eu am înțeles următoarele. Există un acord cu Marocul, care a intrat în vigoare la începutul anului, însă ne-am aflat într-o zonă gri și anume Dat fiind faptul că nu vrem să extindem acest acord, că intenționăm de fapt să întrerupem, să suspendăm acest acord, mi se pare foarte ciudat să facem totuși transferul de bani. Mulțumesc, Sidonia. Așa cum v-am spus, eu sunt pentru toate aceste transferuri, dar uh, în ceea ce privește transferul numărul 36 sunt uh, de acord cu ceea ce a spus Carl. Noi am pescuit uh, de atunci și trebuie să plătim pentru peștele pescuit. E evident acum că avem nevoie de o discuție mai amănunțită cu privire la acordul de pescuit în comisia noastră sau în altă comisie responsabilă, competentă, dar uh, dar trebuie să fie plătiți banii dacă uh, resursele haleutice sunt pescuite de uh, nave de pescuit europene. Iată de ce sunt pentru acest transfer. Mulțumesc, domnul Haglund. Mulțumesc. Uh, să vă mai explic o dată pe scurt. Așa cum a spus Sidonia, dat fiind că protocolul, acordul a fost prelungit. Ar fi fost uh, suspendat uh, la începutul anului, dar a avut loc o prelungire de un an. Deci, până acum, uh, timp de 10 luni, iată, am pescuit și trebuie să plătim resursele pe care le-am pescuit. Și mulți dintre noi, inclusiv eu, nu um, apreciază acest acord și uh, am votat cu toții pentru uh, stoparea acestui acord. Iar în Comisia pentru Pescuit vreau să vă spun că am analizat cu mare atenție criteriile pe care le-am stabilit pentru a ajunge la un acord acceptabil uh, Uh, pe care să-l accepte și cei care au criticat acordul existent, dar uh, discuția aceasta nu este de competența comisiei noastre, fiindcă noi nu discutăm chestiuni legate de pescuit, dar ne întoarcem la aspectul economic. Noi de 10, 9 luni, iată, pescuim deja din uh, o perioadă de, 10, de 12 luni, de un an și trebuie să plătim. Iar faptul că comisia nu și-a făcut treaba bine și că au existat întârzieri, uh, nu este problema marocanilor, nu este vina lor. E vina Comisiei Europene, aș putea să vă vorbesc pe îndelete despre asta, dar nu o să o fac acum. Deci, corect este să permitem Uniunii Europene să plătească ce a consumat. Și apoi, alta e discuția dacă ne convine acest raport sau nu. Mulțumesc. Domnule raportor, îmi permit să fac un rezumat a ceea ce s-a spus din punct de vedere juridic. Și anume, Consiliul a prelungit cu un an protocolul existent, așteptând un acord asupra unui protocol viitor. Asta a făcut Consiliul de unul singur. În acest timp, noi am continuat pescuitul și trebuie să plătim resursele consumate, pescuite, ceea ce nu are nicio legătură cu protocolul viitor. Unii dintre dumneavoastră vă opuneți protocolului viitor, dar sunteți de acord că trebuie făcut. Și dacă nu facem acest lucru, ne poate ataca în justiție Marocul la Curtea Europeană de Justiție și va avea câștig de cauză. Bun. Uh, sper că am lămurit situația prin aceste observații. Cine este pentru acum? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? 2 abțineri, trei, se adoptă. Acum, 42 și 45. Aveți observații de făcut aici, doamnă raportor, nu? Bun. Supunem la vot în bloc 42-45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu avem abțineri, se adoptă. 01 cu titlul de informare. Deci am terminat cu transferurile Sidoniei. Mai avem, mai are și Elga niște transferuri. Și Izabel, dorești să ne prezinți aceste transferuri? Da, primul se referă la Parlamentul European. Propunem aici transferarea a 100.000 de euro din rezervă pentru consolidarea uh, linii bugetare pentru desfăgubiri pentru a face față unei situații uh, mai accentuate la nivel juridic. În al doilea rând avem două viramente de la de transferul de la Uh, COCOBU pentru cheltuielile administrative și un post cu privire la cooperarea interinstituțională în materie de gestionare a resurselor umane. Se, e vorba aici de 6.000, între 40, de 6.000 și 40.000 de euro, care va proveni de la linia agenți contractuali Propun să, ne, să dăm undă verde aici și la un, un ultim transfer este vorba de SAE pentru transferarea unor posturi de agenți contractuali și aici este vorba de 5,4 milioane de euro. Aceste fonduri provin din 12 linii bugetare diferite de care, pe care nu o să vi le enumăr acum, dar le găsiți în dosar și cred că SAE-ul ar dori să-și consolideze bugetul pentru această delegație în um, la nivelul de 4 milioane de euro în linia bugetară salarii și propun, deci, să, ne, să dăm undă verde și acestor uh, transferuri. Domnul Hartung are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit o întrebare din partea unui cetățean olandez săptămâna trecută care a studiat aceste documente și m-a întrebat de ce se cheltuiesc 3,3 milioane de euro pe mobilier. M-a, interpelat acest cetățean olandez spunându-mi că trebuie să fie un mobilier de mare calitate. Mulțumesc! Trebuie să vă spun că prețul nu este întotdeauna legat de aspect bun, dar Până la urmă, despre ce e vorba? Despre o mochetă amărâtă sau despre mese din marmură? Sau... Eh, aceste transferuri le votăm în bloc? Da? Bun. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Domnul Hartung și doamna Andreas. Abțineri? Mulțumesc. Aceste trei transferuri sunt adoptate. Vă mulțumesc. Mulțumesc raportorului. Trecem la punctul 6, revizuirea politicii europene de vecinătate. Aider îi ține locul domnului raportor, care nu este alături de noi astăzi. Avem o listă de vot. O aveți cu toți, nu-i așa? Aveți cu toții lista de vot? Bun. Amendamentul 1. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 2. Miguel Portaș. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 3. Domnul Paxas. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 4. Domnul Sarius Volski. Cine este pentru? Raportorul este împotrivă. Grupul domnului Sarius Volski. Cine este împotrivă? Ceilalți. Abțineri? Se respinge. 5. Domnul Paxas. Cine este pentru? Raportorul este împotrivă. Împotrivă? Abține se respinge. 6. Domnul Mălță, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Vă mulțumesc. Abțineri. Se respinge. 7. Înaintat de domnul Sales Volski. Raportorul înaintează un amendament oral prin care se propune înlocuirea tezei uh, lupta cu corupția cu lupta împotriva corupției. Deci, lupta nu se dă cot la cot cu corupția, ci împotriva acesteia. Deci, cine este pentru lupta împotriva corupției? Mulțumesc, împotriva abțineri. Cu toții suntem împotriva corupției, se pare. Se adoptă, deci. 8. Este compatibil, da? Raportul este pentru cine este pentru? Avem și un amendament oral. Dacă înțeleg bine, amendamentul oral este următorul. Enhancing cooperation for conflict prevention. Les autres mots... Celelalte cuvinte sunt tăiate, șterse, eliminat. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 9 este acoperit de amendamentul 10. Dar nu am votat încă. Poate ar trebui să-l votăm, nu? Sau votăm mai întâi 9 sau 10, 10 fiindcă este amendamentul a, a raportorului? Trebuie să votăm amendamentul 10 înainte. Bun. Cine este pentru amendamentul 10? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Deci, este acoperit aici și 9. Deci, Miguel Porta și fericit. 11 al domnului Mölțu, raportul este împotrivă. Cine este pentru? Nimeni. Împotriva abțineri, se respinge. 12 al domnului Sarius Volski, raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verzii sunt pentru. sunt pentru după ce s-au gândit puțin. Dar acum să ne spună dacă, care poziția lor cu privire la 13. Raportul este împotrivă, dar cine este pentru? Haideți să verificăm electronic. Ne distrăm cu amendamentul 13 al domnului Sarius Volski. Dat fiind că, iată, unele, unele grupuri puternice sunt pentru. Haideți, vă rog, votați. Vote, vote, vote. Votați, nu mai stați, se închide votul. Alors, 12 pour, 14 contre. 12 voturi, 12 voturi pentru, 14 împotrivă. Este cineva care n-a votat? Nu? Bun. 12 voturi pentru, totuși avem 14 împotrivă, deci Sarius Volski, amendamentul său a căzut. Avem uh, la următorul amendament un compromis, a, avem acum uh, compromisul A mare al raportorului cu un amendament oral al Sidonii. care cere înlocuirea have long-term prospect of joining the EU cu have an EU perspective. Este vorba de țările din vecinătatea Uniunii Europene. În franceză e același lucru, dar poate că în alte limbi există o diferență. La acest amendament oral ia cuvântul uh, doamna care reprezintă pe uh, doamna raportor. Nu acceptăm acest amendament. Nu dorim să se facă această adăugire la amendamentul de compromis. Oui, mais uh, est-ce que ça veut dire que vous... Da, dar ce înseamnă? Că uh, refuzați votul sau recomandați să se voteze împotrivă? Eu nu spun să nu votăm, ci spun pur și simplu că ar trebui să se voteze împotriva acestei adăugiri la amendamentul de compromis. Dăm, se dă dovadă de o, de o minte deschisă. Foarte bine, dar haideți să nu avem o dezbatere spaniolă-portugheză. Deci votăm acum uh, amendamentul și după aceea poate această modificare. Pentru restul compromisului A, cine este pentru? Da, poți să votez pentru. Deci votăm acum restul compromisului, fără amendamentul oral, după care vom vota amendamentul oral. Mi se pare foarte ciudat că votăm, să votăm așa. Mai întâi, suntem de acord noi să votăm amendamentul oral sau nu? Nu mi-e clar. Domnul președinte, vă propun să votăm compromisul, mai apoi să votăm amendamentul oral, da? Sau invers, dacă vreți. Votăm mai întâi amendamentul oral, după care votăm restul compromisului, da? Bun, atunci facem așa, e logic și așa facem de obicei. Vă propun acum să votăm amendamentul oral al Sidonii, care, cum v-am explicat, propune această înlocuire de Uh, formulare. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Turma la vote. a A votat toată lumea? Se închide votul. Treisprezece plus unu, paisprezece, paisprezece la doisprezece și două abțineri. Se adoptă amendamentul oral. Restul compromisului va fi supus la vot acum. Cine este pentru? Împotrivă? Trei sunt împotrivă, abțineri, deci se adoptă. Amendamentul domnului Vertman. Prima parte este acoperită de compromisul A, a doua parte, raportorul este împotrivă, cine este pentru. Amendamentul 14, a doua parte. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15 este acoperit de compromisul A și 16. 17 Aportul este împotrivă. Cine este pentru? Nimeni. Împotrivă, abțineri, se respinge. 18. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Nimeni nu este pentru, abțineri, uh, se respinge. 19 al domnului Haglund. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 20 al domnului Sarius Volski. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21 al domnului Portaș. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 22 al domnului Bertman. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 23 al domnului Pac așa este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 24. Același, rapor, același autor, raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Cu aceeași majoritate. 25 pe părți. Raportorul nu este de acord cu prima parte. Cine este pentru? Prima parte împotrivă. Abțineri aceeași majoritate se respinge. A doua parte, raportorul este de acord cu această doua parte. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul B mare al raportorului, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26 este acoperit. Vot final. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri nu aveau abțineri, se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem acum la ultimul vot. Candidatura Croației, raportorul este tot Göran Fern, deci Aider îl înlocuiește. Nu, domnul Derek Von. Aveți lista de vot? Putem trece la vot? Nu dorește nimeni să ia cuvântul acum l'amendement 1 de monsieur Amendamentul 1, domnul Arton, raportorul e împotrivă, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2, același autor, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3, al domnului Arton, raportorul e împotrivă, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4, al domnului Nienski, raportorul e pentru, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 al domnului Arton, raportul este împotrivă. cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 al doamnei Ienski, raportul e pentru, cine este pentru? Cine este împotrivă? Mulțumesc, abțineri, se respinge. 7 al domnului Arton, raportul e pentru, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 al domnului Greslu și Raportoarea este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul raportorului nu are număr, dar să vedem. E pe lista de vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și include amendamentul 9 prima parte din amendamentul 10 al doamnei Greslu. Raportoarea este pentru. Cine este pentru? A, ah, verzii votează cu dreapta. E tulburător să vezi așa ceva. Trebuie ca calculatoarele să verifice ce se întâmplă. Vot electronic pe prima parte a amendamentului 10. Votul este închis. Acum este închis. 14 plus 1, 12 împotrivă. Se adoptă 11 al domnului Arton. Raportarea este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 12. Doamnei Gresle și al doamnei Nienske. Avem două părți. La prima parte raportarea este pentru. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. La partea a doua raportarea este împotrivă. Cine este pentru? Ce fac verzii pe partea a doua de la 12? Noastră decideți, de fapt, lucrurile aici împotrivă, abținere, aceeași majoritate ca adinauri. În Germania numim asta verde-negru. Deci avem un verde-negru, o alianță aici. La 13 acum, raportare împotrivă, pentru împotrivă abține se respinge, 14 al lui Arton raportarea împotrivă, pentru împotriva abțineri se respinge. 15 de același autor, pentru împotrivă abțineri respins. 16 al domnului din nou două părți. Prima parte, raportoarea este împotrivă. Cine este pentru? Mhm. Împotrivă? Abțineri? Verzii trec departe. Cealaltă. Acum este verde-roșu. Deci se respinge. La partea a doua, raportarea este în favoarea amendamentului. Cine pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 17 al domnului Arton, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 al domnului Arton, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19, domnul Neinski, este un amendament oral al lui Goran Ferm. Doamna raportoare, mă iertați, doamna Nienski, autora amendamentului. Intervenție fără microfon a doamnei Nienski. Am o voce puternică și vreau să spun că colegii mei de la PP preferă textul original. Nu suntem pentru acest amendament uh, oral. Domnul uh, Von. Da, domnule președinte, noi am vrea să mergem mai departe cu acest amendament uh, oral, să adăugăm câteva cuvinte la finalul alineatului, pentru că aceste cuvinte cred că ar întări poziția Parlamentului. Depinde de dumneavoastră cum uh, organizați uh, votul, dar noi dorim să păstrăm acest amendament uh, oral. Președintele, eu, pre, eu spun să facem ca din aur. Păstrăm amendamentul scris și pentru că amendamentul oral este un, o, o suplimentare, o votăm separat. E bine așa? Da? Bun, atunci, amendamentul scris al doamnei Nienski, fără amendamentul oral, cine este pentru? Sunteți împotrivă? E logic să fiți pentru, nu așa, partea scrisă. Cine este pentru partea scrisă? Cine împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Foarte bine. Acum votăm suplimentarea cu amendamentul oral, care nu-i place doamnei Nienski, dar aparține raportoarei. Cine pentru împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Votați, vă rog. Le vot e clos. Votul este închis. Nu a votat toată lumea, ciudat. 12 pentru, 13 plus 1 împotrivă, deci respins. Bun, atunci trecem la 20. Raportarea este pentru amendamentul domnului Nienski. Cine mai este pentru? Da, cu un amendament oral al raportului. Cine este împotriva? Abțineri se adoptă. Deci, vot final acum. Cine este pentru? Împotriva. 1, 2. Abțineri? se adoptă. Felicitări raportoare și purtătorului său de cuvânt. Dragi colegi, am terminat deci cu voturile și vă propun acum, dat fiind faptul că punctul 7 se amână, mă întorc către doamna Vertman, votul la raportul nostru se amână, da? La punctul 17, doamna raportoare nu este aici, deci vom trata subiectul data viitoare. Și acum vă propun să trecem la punctul 5, o prezentare a raportorului un mare pescar, François Alfonsi, al protocolului uh, între Uniunea Europeană și Republica Guinea-Bissau privind posibilitățile de pescuit în contextul posibilităților bugetare pe 2012. Vă rog, faceți liniște. François Alfonsi are cuvântul. Da, um, eu uh, vă propun să amânăm acest subiect, pentru că nu-mi face plăcere să vorbesc despre un subiect uh, al cărui uh, destinatar nu am fost. Președintele, se pare că a fost o neînțelegere, deci amânăm punctul 5 pentru o ședință ulterioară. Deci, am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi. Vă propun să trecem în uh, revistă rapid uh, negocierile tripartite de săptămâna trecută și Sidonia sau eu vă vom spune rapid care sunt uh, problemele bugetului rectificativ 6, dar nu avem o poziție finală pentru că nici Consiliul nu are. Dacă aveți întrebări, puteți să le puneți raportoarei și pe urmă vă propun să trecem rapid la reuniunea coordonatorilor pentru că, așa cum am spus la începutul ședinței, avem nevoie ca împreună cu raportorii, cu biroul comisiei, cu coordonatorii și acei raportori din număr care doresc să participe, să ne punem la punct tactica pentru concilierea de mâine. Deci, câteva cuvinte în ce privește aceste negocieri tripartite. Săptămâna trecută ne-am întâlnit pentru a discuta un, un schimb de vederi privind bugetul pe 2012 am, uh, au fost uh, prezentate de către raportor uh, amendamentele adoptate de Parlament în octombrie și am avut un schimb de opinii privind felul în care se poate negocia și cum se vor derula aceste negocieri. Ce trebuie să ținem minte și, sigur, Francesca și José Manuel vor aduce completări dacă este nevoie. În primul rând, în contextul actual, în mod foarte special dorința politică, voința politică a celor trei instituții și salut pe domnul director general care ne uh, onorează cu prezența, de a ajunge la un acord în termenul prevăzut de tratat, adică cel mai târziu în câteva zile. Pe 18 noiembrie, după a doua ședință de conciliere, de conciliere. Uh, Consiliul și Comisia au înțeles uh, punctul nostru de vedere în legătură cu nevoia politică de a nu amesteca negocierile pe bugetul 2012 cu negocierile de finanțare a cheltuielilor suplimentare prin programul ITER. Am mai spus-o, raportorii noștri au mai spus-o, și raportorul MM, MFF, uh, CFM, mă scuzați, uh, cadrului financiar multianual, nu suntem uh, împotriva unei reexaminări a uh, supracosturilor, dar, în primul rând, nu avem nevoie de uh, interferențe politice în negocierea bugetului pe 2012 pentru că știți noastră cu uh, ce probleme ne-am confruntat la negocierile de anul trecut, uh, tocmai din cauza acestei probleme a ITER. Uh, anul trecut, vă amintesc, Parlamentul nu a fost în măsură să accepte compromisul propus de Comisie în ceea ce privește ITER. O a doua condiție, nu putem accepta să deschidem dosarul decât dacă ceea ce avem pe masă diferă de noile propuneri ale Comisiei Europene care au fost acceptate de către Consiliu. Pe această bază putem discuta. Pentru că discutăm pe alte baze decât la propunerea uh, precedentă. Dacă Consiliului îi convine această uh, propunere a uh, Comisiei, uh, o să ne convină și nouă, dar nu putem să fim pe o poziție mai slabă decât uh, am fost anul trecut. Pentru că nu putem uh, să inducem opinii publice semne de întrebare, noi semne de întrebare. Deci noi suntem gata să redeschidem dosarul dacă există o nouă prezentare făcută de către comisie în mod oficial. Acest lucru s-au spus într-un cadru de înțelegere reciprocă și plecând de la această propunere, care a fost acceptată de către Consiliu, așa cum se întâmplă în cadrul unor negocieri atât de dificile, vom începe mâine în conciliere cu subiectele asupra cărora avem un oarecare uh, acord sau credem că putem ajunge mâine la un acord uh, fără probleme majore. Vom vedea, am constatat deja că există sute de linii bugetare unde nu există amendamente nici din partea Comisiei, nici din partea Consiliului și cam asta reprezintă majoritatea, uh, marea parte a bugetului, dar trebuie să examinăm uh, acțiune pregătitoare și proiectele pilot care ne sunt foarte dragi și Raportorul este în contact cu Comisia pentru a examina toate amendamentele care au provocat remarci din partea Comisiei uh, în ceea ce privește executabilitatea, dacă doriți, uh, acestor uh, linii bugetare. În ceea ce privește categoriile A, B, 2, 3A, 3B și 5 cu o rezervă pe care uh, vă voi preciza, ar trebui să putem uh, avansa destul de rapid. Iar la categoriile mai delicate, pentru care suntem deja în apropierea plafonului cu amendamentele noastre și avem nevoie de flexibilitate pentru a ne putea finanța prioritățile fără să tăiem prea mulți bani, și fără să tăiem și nici, nici de la Consiliu, 3A și 4 a trebui să, 1A și 4 ar trebui să putem prezenta aceste priorități și să vedem cum reacționează Consiliul, care sunt uh, punctele în care este deschis și punctele care ar putea, fi, uh, ar putea reprezenta blocaj. Obiectivul nostru, deci, este să avansăm suficient cu negocierile de mâine ca să putem face în așa fel încât săptămâna viitoare să ne putem concentra exclusiv pe punctele dure, grele din categoria A și 4. 1A și 4. Petit problem de categorie 5 sur la categoria 5 avem o mică problemă și nu cred că trebuie să ne aplecăm prea mult asupra ei Uh, astăzi, totuși. Deci sub această rezervă trebuie să vă spun că s-a, se pare că inflația în 2011 a fost mai mare decât s-a prevăzut în proiectul de buget, astfel încât punerea în aplicare automată a indexării salariilor funcționarilor instituțiilor europene va duce la o majorare UTA se bucură, mai mare decât cea prevăzută în proiectul de buget al Comisiei pentru 2012. Această veste, care se va manifesta deja printr-un buget rectificativ pentru 2011, a întristat foarte mult Consiliul. Acum Asta e, lăsăm pe Consiliu să fie trist, melancolic și romantic. Știm că până la urmă știm cum se vor sfârși aceste lucruri, fiindcă avem la dispoziție jurisprudența Curții de Justiție și acum doi ani Consiliul a încercat să se opună aplicării statutului și s-a ajuns în instanță, iar Consiliul a pierdut. Deci, sub rezerva acestei probleme, vreau să vă spun că celelalte elemente de la punctul de la categoria 5 nu ar trebui să reprezinte dificultăți. Iar Consiliul uh, a uh, luat notă de eforturile Parlamentului European de a reduce, e vorba de eforturile raportului nostru, de a, de a reduce, deci, uh, eforturile bugetare pentru 2012. Iată, deci, cum stau lucrurile. Acum, Ultimul aspect, care va fi cel mai greu și pe care îl păstrăm pentru la sfârșit și asupra căruia uh, ne vom da acordul abia la sfârșit, reprezintă creditele de plăți, care reprezintă principala îngrijorare a Consiliului. Trebuie să știți că în ceea ce privește creditele de plăți, avem uh, argumente pentru a sprijini solicitările comisii, dar și invers, avem uh, elemente noi care nu sunt uh, pozitive și care, cu care nu suntem de acord. Un argument foarte puternic pentru a sprijini solicitările comisiei, așa cum am făcut-o și prin amendamentele noastre de acum două săptămâni, de acum 15 zile, reprezintă rata de consum a creditelor pentru 2011 și anume fondurile structurale, dar nu numai. Este vorba aici de categoria 3 și față de previziunile inițiale avem o majorare de 20%. Iar în ceea ce privește ansamblul, uh, la nivel total, de la începutul anului avem o creștere de 3,7% la aceste rate. Vă amintiți de cifra magică de 2,91% care fusese prezentă în proiectul de buget. Era normal, trebuia să ne așteptăm la acest lucru, dat fiind că ne, că suntem acum la finele cad, cadrului financiar multianual, iar Programele de fonduri structurale au devenit și mai puternice, iată de ce acum folosim creditele de plăți mai mult. Avem nevoie de ele mai mult. Astfel încât, uh, dat fiind contextul general actual, uh, Europa a fost foarte criticată pentru Bun, nu Uniunea Europeană ca atare, dar uh, multe țări europene au fost criticate pentru faptul că cifrele de contabilitate erau cam vagi și că nu spuneau, au fost uh, acuzate de, de creativitate contabilă, de faptul că nu, nu erau cu totul sincere, astfel încât noi am hotărât să nu punem în buget cifre nerealiste. Dacă știam că va fi nevoie de o majorare de 4% a plăților, să nu uh, avem în buget 2%. Iată, deci, pentru mine acesta este principalul element uh, pentru a putea îmbina votul nostru și solicitările Comisiei. Și invers, Consiliul, uh, în cadrul votului pe care, care a avut loc în această vară, s-a oprit la o majorare a creditelor de plăți de 2,02%, care corespundea previziunilor de inflație pentru anul 2012, pe care o făcea atunci Comisia Europeană. Din păcate, recesiunea economică a făcut uh, în așa fel ca previziunile de creștere a inflației să se reducă, cu atât mai bine pentru consumatori. Dar dacă Comisia își păstrează această poziție, atunci uh, o să mi se contrazică argumentele pe care, mi le-am, pe care vi le-am prezentat. Deci creditele de plăți reprezintă, uh, iată, un subiect mai greu asupra căruia vom ajunge la un acord de la sfârșit. Apoi, uh, dacă dorim să desfășurăm negocierile pe baza acestui calendar, acestui raționament, va trebui, bineînțeles, să... Și vom discuta și cu coordonatorii asupra acestui lucru, deci va trebui, și sper să ajungem la un acord, va trebui să cădem la un acord cu privire la cifra pe care să o înscriem în bugetul pentru 2012 la uh, ITER, finanțarea normală, să spunem așa, a ITER fără să se aducă prejudicii acum finanțării uh, supracosturilor. Chiar dacă nu dorim să amestecăm cele două negocieri, trebuie să ajungem la un acord asupra unei cifre cu privire la ITER, fiindcă finanțarea asta este prevăzută pe întreaga perioadă a cadrului financiar 2007-2013. Francesca, mai dorești să adaugi ceva? Nu foarte mult am de adăugat, domnule președinte. Prezentarea dumneavoastră, domnule președinte, a fost la obiect și foarte cuprinzătoare. Aș dori însă să ridic un aspect pozitiv uh, care decurge din scrisoarea adresată de comisie pe marginea proiectului de buget. Este vorba de fezabilitatea tehnică a priorităților pe care le-am solicitat noi. Cu alte cuvinte, este vorba de, pe, de prioritățile pe care le-am uh, ales noi cu mare atenție, mai ales la 1A, dar și la rubrica B, uh, mă scuzați, 4. Conform Comisiei, aceste priorități pot fi puse în aplicare în 2012, deci nu riscăm să aducem resurse unor linii bugetare care nu pot fi puse în aplicare. Adică aceasta este cea mai mare îngrijorare. Iar chestiunea la ora actuală este la nivel politic. Este vorba despre stabilirea priorităților politice la ora actuală și până la urmă resursele vor fi folosite bine aici. Încă un aspect sensibil reprezintă rubrica 2, dat fiind că la plenară Comisia Agri a votat noi elemente care solicită un temei juridic, dar care au un caracter foarte delicat. De pildă, fondul pentru pentru combaterea unor, ev- unor uh, evenimente nefaste, cum ar fi bacteriile ucigașe și uh, s-a salutat hotărârea Parlamentului de a reda resursele necesare și de a respinge propunerea Consiliului, dar există unele cazuri în care unele linii bugetare au fost reduse și nu au fost uh, restabilite. Aici este vorba la rubrica 4 de Uh, CFP este vorba de reduceri care au un impact direct asupra nevoiei de flexibilitate pe care am subliniat-o noi, fiindcă aceste reduceri au fost incluse în discuția noastră privind resursele suplimentare. Apoi, creditele de plăți, care reprezintă miezul negocierilor aici, este vorba și de prioritățile Parlamentului și de și de întrebarea dacă ne putem finanța prioritățile și dacă putem da dovadă de flexibilitate. Vreau să vă spun din capul locului că ne-am uh, concentrat întotdeauna pe prioritățile noastre, iar în uh, documente, în ceea ce privește nivelul de plăți cu care am fost de acord, pe care le-am votat și pe care, uh, care va reprezenta și poziția noastră la conciliere, reprezintă poziția Comisiei, fiindcă noi am considerat-o bună. Deci acum, uh, să spunem așa, mingea este în terenul comisiei în ceea ce privește nivelul de plăți la conciliere. Și acesta este un subiect delicat, fiindcă Parlamentul nu are un nivel abstract de plăți pe care îl consideră potrivit, ci aici, la bugetul nostru, noi am vrut să arătăm faptul că avem încredere în previziunile comisiei, fiindcă se bizuiau pe date uh, care proveneau din anul 2011. Deci trebuie să menținem această strategie și să spunem, cu alte cuvinte, faptul că evaluarea comisiei ar trebui să fie sistemul de referință al, al procedurii de conciliere. Mulțumesc. Jose Manuel, dorește să-i cuvântul? Da, pe scurt, domnule președinte. prezentarea dumneavoastră, rezumatul pe care l-ați făcut a fost extrem de clar și de bun, dar aș dori să mai adaug, nu neapărat să adaug, ci să subliniez două lucruri. Consiliul trebuie să își respecte angajamentele, trebuie în egală măsură să respecte normele legale și trebuie să țină cont de faptul că instituțiile au făcut deja reduceri drastice că există compromisuri ca cel pe care și l-a asumat uh, Consiliul cu privire la aderarea Croației, care aduc cu sine repercusiuni financiare și instituțiile au nevoie de un minim de resurse pentru a funcționa cum trebuie și unele instituții, dacă reducerile vor fi prea mari, nu vor mai avea bani suficienți pentru plata salariilor, iar o astfel de situație uh, este inadmisibilă. Iată de ce mă aștept ca Consiliul să dea dovadă de bun simț. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule director general. Ați dori acum să luați cuvântul, să lansați un apel, să încurajați negociatorii Parlamentului European să sprijine pozițiile, poziția Comisiei sau din potrivă? dat fiindcă uh, avem plăcerea prezenței dumneavoastră alături de noi. Domnule președinte, mulțumesc. În prezentarea dumneavoastră introductivă ați uh, făcut o prezentare concisă, foarte clară a problemelor cu care ne vom confrunta în cadrul acestei proceduri de conciliere de mâine. Deci uh, nu am foarte multe de adăugat. Este limpede faptul că acest dosar nu este lesne de deloc, este vorba de dosarul cu privire la creditele de plăți și cu toții trebuie să ținem minte faptul că Comisia, în propunerile sale, a prezentat cifre uh, care au fost foarte bine echipzuite. Pe de altă parte, avem poziția Consiliului, care este foarte limitativă, restrictivă, iată că acesta va fi unul dintre, dintre dosarele cele mai grele cu care ne confruntăm. În ceea ce privește aspectele la care ați făcut referire privire la rubrica 1 și 4, noi suntem gata să vă dăm o mână de ajutor pentru a încerca să ajungem la un compromis ținând cont de prioritățile la care a făcut referire doamna Balțani. Și m-aș opri aici, deocamdată, cred că discuțiile la nivel intern cu coordonatorii vă vor permite să definitivați poziția Parlamentului European. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, dintre cei care nu sunt coordonatori, dorește cineva să ia cuvântul, să adreseze o întrebare domnului raportor, domnul Ellis. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai multe lămuriri cu privire la ITER. Și asta pentru că instituția pe care o reprezint eu uh, în circunscripție, care se numește uh, JET, are un proiect de fiziune nucleară sponsorizat de Uniunea Europeană care este periclitat la ora actuală de un viitor incert a fost redactat un document foarte bun, uh, Viitorul JET, care face referire la uh, ITER și se arată foarte clar că dacă nu se iau niște decizii hotărâte, atunci uh, jet se va duce pe apa sâmbetei, fiindcă resursele vor fi generate în altă parte unde există mai multă siguranță în ceea ce privește viitorul acestor proiecte. Vreau să vă reamintesc faptul că în rezoluția de la sfârșitul lui octombrie am spus într-un alineat că am dorit să se finalizeze acest aspect până la finele anului, dat fiind că era vorba de confirmarea continuării uh, unei funcționării unei instituții europene existente iar dacă, și poate aici Comisia îmi poate confirma acest lucru, se consideră din ce în ce mai mult că JET își va, adun, va aduce contribuție din ce în ce mai mare Uh, la proiectul ITER, dat fiind uh, datele de fuziune și am vorbit cu directorul acestei instituții care este foarte îngrijorat, fiindcă unii angajați au început deja să, să plece. Nu este vorba doar de o problemă națională uh, și nu este vorba despre un aspect care ne va afecta în 20-30 de ani, este vorba despre fondurile actuale, despre angajații de acum și aici Eh, este vorba despre modul în care dorim să se desfășoare pe viitor proiectul ITER. Am dorit să se, să ni se spună, să se spună, domnule președinte, că nu este o problemă care poate fi lăsată pe ultima sută de metri și nediscutată, trebuie inclusă undeva în conciliere pentru a, a pentru um, a înțelege foarte clar că se dorește finalizarea acestei să se pună la sfârșitul an. Mulțumesc foarte mult, domnule am uh, discutat despre acest lucru când am analizat raportul domnului Haglund. Domnule director general, doriți să uh, răspundeți la această întrebare? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori uh, să îl liniștesc pe James Halles și să-i spun că Comisia să pleacă cu toată îngrijorarea asupra acestei, acestei probleme și dorește să-și aducă un aport constructiv în ceea ce privește găsirea unui acord între Parlamentul European și Consiliu. Sunt de părere că abordarea pe care ați schițat-o dumneavoastră reprezintă o abordare rezonabilă și mi se pare că, într-adevăr, este imperios să avem un acord până la sfârșitul anului dat fiind că temeiul juridic al ITER expiră la sfârșitul anului și că la ora actuală dezbaterile cu privire la evoluția acestui dosar sunt și ele într-un impas, fiindcă nu am ajuns la un acord cu privire la cifre. Știm foarte bine cât de important este programul de care ați spus dumneavoastră, JET, pentru programul ITER și este necesar ca acest acord să fie concluzionat până la sfârșitul anului, fiindcă uh, Aici trebuie ocrotiți cercetătorii, care de la 1 ianuarie ar putea să se confrunte cu greutăți foarte mari. Vă spun încă o dată, deci, că noi nu vom precupeți niciun efort pentru a ajuta Parlamentul European și Consiliul să găsească o soluție. Noi eh, putem să dăm dovadă de creativitate și vom încerca atunci când va eh, va fi cazul să dăm dovadă de creativitate pentru a ajunge la un acord, dar este clar că aici este vorba de o situație de urgență, iar aici, domnule președinte, aș dori să subliniez caracterul uh, urgent al acestei chestiuni. Vă mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc, am luat notă de acest spirit de, creativ- de creativitate pe care îl promiteți și dacă uh, este vorba de o situație urgentă, atunci sperăm să avem un document neoficial în acest sens cât mai curând. Iar statele membre care sunt cele mai vizate de diversele aspecte ale proiectului ITER, cred, sper că vor ști să susține cauza, nu numai neapărat la Consiliu, unde avem o majoritate, dar și în celelalte instituții. Și sper că vor fi gata să facă concesii Parlamentului European, dacă Parlamentul European acceptă să înceapă discuțiile, bineînțeles. Bun. Vă mulțumesc. Dacă nu mai aveți observații, declar ședința închisă uh, pentru 5 minute și apoi ne întâlnim numai cu coordonatorii.